așa după cum am decis ieri, că... Da, nu vă grăbiți, că avem timp. Vă reamintesc că, așa cum am decis ieri, dezbaterea privind infrastructurile energetice se amână. Așa că, în această dimineață, vom începe cu proiectul de raport privind propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului care modifică regulamentul privind condițiile de poliție sanitară, cerințele de sănătate animale aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie. Dau cuvântul raportoarei, doamnei Berbru de Brân. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu vreau să vă rețin prea mult atenția în această dimineață. Am să Mulțumesc uh, raportorilor din umbră și tuturor celor care au lucrat cu noi. Am avut uh, discuții foarte fructuoase pe tema acestui raport. De asemenea, să mulțumesc Comisiei, pentru că și ei au fost uh, foarte mm, utili, ne-au răspuns la întrebări și ne-au lămurit în ce privește derogarea. Am avut o relație de muncă foarte bună cu ei. În ce privește amendamentele 4, 5 și 6, Vreau să le spun uh, stimaților deputați că aceste amendamente vin în contradicție directă cu recomandările raportului meu. Ele pur și simplu mi-anulează raportul. De aceea vă cer nu doar să votați împotriva amendamentelor, ci dacă amendamentele 4, 5 și 6 sunt adoptate, să votați împotriva raportului, așa cum voi face și eu și cum voi demna pe alții. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc pentru aceste lămuriri. Atunci vom trece la votul acestui text, dacă sunteți de acord. Supun la vot amendamentul numărul 1. Doriți să luați cuvântul? Doamna Sulie a cerut cuvântul. Și apoi doamna Antonescu? Nu? Doamna Sulie, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, am lucrat foarte bine cu doamna Debrun și mulțumesc pentru buna colaborare. Am uh, însă câteva comentarii. Domnul Franco a depus câteva amendamente, amendamente care se referă doar la termene, adică este vorba despre o prelungire care fusese deja acordată până în 30 iunie 2010. În raport trebuia să apară o a doua prelungire, și uh, noi am dorit să existe o armonizare, adică să nu existe perioade de tranziții suplimentare. Deci eu personal aș susține amendamentele domnului Franco și, Franco și aș cere și colegilor să-l susțină, pentru că pe fond el merge spre o mai mare armonizare și simplificare pentru uh, posesorii de animale uh, domestice, animale de companie. But then let nu știam că o să dezbatem acest punct, dar uh, dacă nu există aceste reglementări, veți constata că se pot distruge întregi ecosisteme. Și dacă se introduc aceste derogări în uh, state în care nu există în ziua de astăzi, atunci uh, situația se va înrăutăți. Pentru că așa vom, îi vom omorâ în viitor. Dorește altcineva cuvântul? Nu vreau neapărat să lansăm o dezbatere, dar dacă doriți, puteți interveni. Dacă nu, trecem la vot. Bun. Vă propun acum să votăm asupra primului amendament, articolul 1.2. Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abține? Se adoptă. Articolul 1, punctul 3 de la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează amendamentul numărul 4. Este unul dintre amendamentele tocmai amintite. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 5. Articolul 1.5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul numărul 6. Mă scuzați. 3. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Amendamentul 3 este adoptat. Amendamentul 6, articolul 1.7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum votăm asupra textului în ansamblu. Deci votăm asupra raportului așa cum e amendat. Facem vot electronic. Mai întâi cine este pentru? Nu funcționează? nu aveți cartelele de vot. Și atunci ce facem? Se va ține cont, doamnă, de votul dumneavoastră. Deci, a votat toată lumea prin vot electronic? Nici dumneavoastră nu aveți cartela? Îmi pare rău, dar n-am putut să votez, dar vreau să votez pentru. Alors, est-ce que tout le monde a voté Toată lumea a votat. Se închide votul. Treizeci și patru voturi exprimate, 33 pentru, un vot împotrivă și zero obțineri. Abstention, non zero voix contre. Deci, se adoptă. Trecem acum la vot și anume pentru proiectul uh, legislativ. Cine este pentru? De asemenea, vot cu apel nominal. Împotrivă. Arete. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Cei care nu aveau cartelele de vot pot să spună ce doresc să fac cu votul lor. Puteți să ridicați mâna cei care se aflau în această situație. Foarte bine, vom ține cont de votul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnei raportor pentru munca dânsei și pentru calitatea raportului. Trecem la punctul următor. și anume Convenția CITES, punctul 9. Putem începe dezbaterea în legătură cu cea de-a 15-a conferință a părților, CITES, care va avea loc în luna martie la Doha și unde se va hotărâ, se vor hotărâ mai multe rezoluții. După cum știți, există două anexe la această convenție. Una în care există un comerț absolut interzis și altul unde este controlat. Există o serie de specii, de exemplu tonul roșu, ursul polar, elefantul african și rechinul. Propun, deci, să deschidem această dezbatere. Domnul Langertov este prezent. Donc, ben, j'ouvre le débat euh, pour ceux qui souhaitent intervenir sur le... Cine dorește să intervină în legătură cu una dintre aceste specii, doamna Ayuso dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt expert în domeniul pescuitului, însă doamna Fraga, care este coordonator la Comisia de Pescuit, mi-a cerut să vă prezint situația în legătură cu această rezoluție. Primul punct se referă la tonul roșu, și anume la considerentul 1 din uh, alineatul 4. Se spune că Comitetul Științific internațional pentru conservarea tonului din Atlantic a precizat la întâlnirea din 21-23 octombrie 2009 că starea de reproducere naturală este sub nivelul de 15% dinaintea începerii pescuitului. Se confirmă astfel că tonul roșu îndeplinește cerințele pentru anexa 15 din, din CITES. Astfel se confirmă ceea ce se hotărâse la conferința de la Madrid și anume că tonul roșu confirmă cerințele necesare pentru a fi inclus în anexa 1. De asemenea, la punctul 4 se cere Comisiei și statele membre să susțină includerea tonului roșu din Atlantic în anexa 1 de la CITES în conformitate cu propunerea făcută înainte. Deci acest lucru este absolut fals. A fost o citație pe care am făcut-o. Este o interpretare um, de reavoință din partea NGO-urilor și raportul acestei întâlniri, de altfel, arată foarte clar că nu se îndeplinesc două dintre criteriile necesare. Și totul va depinde până la urmă de capturile autorizate. În afară de aceasta, trebuie să adăugăm că la întâlnirea anuală a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Atlantic, la care Uniunea Europeană este parte, întâlnire care avea loc, a avut loc în noiembrie în Brazilia, s-a hotărât că captura totală admisibilă pentru tonul roșu va fi de 13.500 de tone. Aceasta înseamnă o reducere de 40% față de cota actuală. De asemenea, s-a hotărât o reducere a capacității de 50% până în anul 2011. Trebuie să reamintim că și pentru anul 2010 există o reducere prevăzută de 25% și că pentru flota de pescuit se reduce perioada de pescuit doar de la 15 mai la 15 iunie, deci o singură lună. De asemenea, trebuie să subliniem că acest comitet științific recomandase o totalitate, o captură totală inferioare, de aceea de 15.000 de tone, de aceea cota stabilită de 13.500 este absolut acceptabilă. Prin urmare, trebuie să eliminăm considerentul 1 și alineatul 4 corespunzător. În ceea ce privește rechinii, la care se vorbește la aliniatele 4, 5 și 6. Se consideră că Există specii care sunt foarte vulnerabile și afectate de supraexploatarea uh, pescuitului și aceasta din cauza caracteristicilor biologice și anume se dezvoltă foarte încet, uh, au o perioadă de maturare îndelungată și de regenerare de asemenea foarte mare, aceasta la considerentul J se adaugă și în continuare la punctele 5, 6 și 7 se spune că se acceptă propunerea de includere a rechinilor și anume Lamas nasus și alte specii protejate la anexa 2. Acestea au fost prezentate din partea Suediei în, numele statelor membre. Deci noi susținem această propunere. Se cere Comisiei și statelor membre să susțină includerea în anexa 2 a 5 specii de rechin, și anume cornuda comun, Finna Lepini, Esfirna Mocara și Esfirna Figaena, de asemenea rechinul roșu, Tatinus plumbeus și Tartatinus oscuros. Aceasta în conformitate cu propunerea SUA. La punctul 7 se cere comisiei și statelor membre să susține includerea rechinului oceanic la anexa 2 a CITES, în conformitate cu propunerea SUA. Ar trebui să atragem atenția asupra unui alt fapt curios, și anume că singura specie de rechin care a, la care a fost interzis pescuitul anul acesta este tocmai specia care n-a fost inclusă în această propunere și nici într-o altă propunere similară. Și aceasta ținând cont de faptul că este una dintre speciile cele mai amenințate și în schimb există celelalte două specii despre care vorbeam, care sunt incluse și care până acum nu au fost discutate niciodată la CITES. Iată de ce această rezoluție ar trebui să aștepte decizia finală în funcție de raportul Comitetului de Experți al FAO, raport care se pregătește în fiecare an și în funcție de care CITES ia decizii pentru includerea sau nu în aceste anexe a anumitor specii. Această întâlnire va avea loc de pe 7 până pe 12 decembrie, deci săptămâna viitoare. Toate acestea în numele doamnei Fraga. Vă mulțumesc foarte mult! Madame Ayuso, je vous remercie. Mulțumesc, doamna Ayuso. Domnul Chris Davis. I agree very much. Sunt uh, de acord cu cele spuse, dar aici aveți o propunere de rezoluție cu obiective strategice uh, discutate în Convenția CITES și este foarte clar că Parlamentul European are o influență mare în acest proces, ceea ce înseamnă că statele uh, membre uh, sunt uh, reprezentate individual, însă nu există o prezență colectivă la CITES, o prezență a Europei, să spunem. Și în CITES apar și reprezentanții Consiliului așa că putem dezbate împreună cu ei care sunt prioritățile și putem uh, decide care sunt preocupările principale. Și poate Comisia își poate aduce contribuția în această fază și putem ajunge la valoarea adăugată. Mi-am pus și eu această întrebare, dragă Cris, dar uh, nu avem aici, din păcate, un reprezentant al Comisiei care să poate să își exprime părerea. Nici, deci nu văd să fie nimeni aici în sală și, prin urmare, nu vă putem da curs solicitării. Regret. Dau cuvântul domnului Gerprondi. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ook ik steun de... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-mi exprim și eu sprijinul pentru această rezoluție și sper să o putem adopta cât mai curând posibil. În ce privește însă calendarul, am o întrebare. Inițial, pe 22 decembrie urma să se țină acea ședință CITES. Văd însă că a fost scosă de pe, ședin... de pe, de pe ordinea de zi. Uh, probabil că nu va mai fi uh, abordată de președinția suedeză, ci de cea spaniolă. De asemenea, vreau să întreb secretariatul acestei comisii, să vreau să îl rog să se asigure că dezbaterea în plenară pe baza întrebărilor și rezoluției să se facă înainte ca uh, să se ia o decizie în sânul Consiliului, pentru că ar fi păcat dacă noi rămânem în urma Consiliului în această problemă. De, de asemenea, aș vrea mai multă atenție în privința tonului roșu. Și mă bucur că s-a vorbit despre asta aici. Problema mea este cu Consiliul. Am reușit să convingem Comisia în septembrie că tonul roșu trebuie inclus în anexa 1 a CITES, dar Grupul de experți al Consiliului a votat împotrivă, din păcate, deși președintele Sarkozy a spus că ar trebui să nu mai pescuim uh, tonul roșu. Reprezentanții francezi uh, din cadrul grupului de experți a votat împotriva includerea tonului roșu uh, în anexa 1. Deci aș vrea să solicit mai ales colegilor din zona mediteraneană nu doar să susțină această rezoluție, ci să facă tot posibilul pentru a încerca să influențeze, să-și influențeze ceilalți colegi din parlamente, din parlamentele naționale, pentru a ne asigura că tonul roșu nu dispare uh, din cauza acțiunii omului în acest secol. Și apoi, de ce este așa de important să-l includem în anexa 1, ei bine, pentru că pe lângă faptul că și cota este prea mare, ne confruntăm cu pescuit ilegal, nu putem să să susținem cultura de ton roșu decât dacă îl comercializăm la un nivel scăzut. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să fac o lămurire, dacă se poate, o clarificare. Votul este prevăzut la finele lui ianuarie 2010 și um, apoi în plenară în februarie. Domnule Schlitter. Jag vill också stödja, jag tycker det är en bra resolution i sin helhet. Mulțumesc. Vreau să sprijin și eu această opinie și uh, găsesc că este un proiect de rezoluție bun. Uh, în ceea ce privește speciile acestea, cred că ar trebui incluse la anexa 1 pentru că sunt uh, expuse unui risc foarte mare. Cred că într-o astfel de stare de lucruri uh, trebuie să ne gândim că avem poate destul de pescuit în următorii 20-30 de ani, dar ce se întâmplă după aceea? Aș vrea să menționez și uh, rechinul câine de mare. Uh, îmi cer scuze, Carcanhinus plumbeas. Îmi cer scuze pentru latina mea, spune vorbitorul. Se spune că acest, acest animal are puteri magice și dacă îi se taie aripioarele, um, acesta poate supraviețui totuși. Cu toate acestea, se pare că este o specie uh, expusă unui mare risc. Uh, o altă specie care nu este inclusă aici și nu am auzit să se fi discutat despre este Lynx lynx este uh, o specie asemănătoare linksului american. Statele Unite ar vrea să scoată această specie de pe lista CITES pentru că se consideră că nu este în pericol. Dar uh, trebuie să facem uh, diferența dintre specia de lynx americană și specia de lynx europeană. Specia de lynx europeană nu ar trebui exclusă de pe listă pentru că s-ar putea ajunge în situația în care s-ar comercializa uh, Lynx european. De aceea cred că trebuie să facem diferența între cele două specii, însă până atunci trebuie să fim siguri că luăm măsurile necesare împotriva exploatării acestei specii. Je vous remercie. Alors, nous avons le... Vă mulțumesc. Acum avem plăcerea de a-l primi în rândul nostru pe reprezentantul Comisiei. Îmi cer scuze, stimate domn, că v-am luat așa din zbor, dacă pot să spun așa, dar uh, câțiva dintre colegii noștri au dorit să asculte sau audă care este strategia dumneavoastră în această privință. Deci vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte în cunoștință de cauză. Yes, um, good morning <clears throat> everybody. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Știți foarte bine că pregătirile pentru COP15 din partea Comisiei se fac pe etape, și anume, în primul rând, și este un lucru pe care l-am făcut la începutul anului acesta, mai devreme anul acesta, în septembrie, la propunerea comunității, o propunere a comunității și anume posibilitatea co-sponsorizării la propunerile făcute de alte părți și la ora actuală definim poziția pe care Uniunea o va avea în ceea ce privește propunerile prezentate de ceilalți. Este un proces cunoscut în care Comisia va face o propunere Consiliului în ceea ce înainte era articolul uh, 3022 și la ora actuală Comisia pregătește această propunere pentru Consiliu, o propunere care va analiza toate proiectele prezentate de celelalte părți și va lua poziție în legătură cu cele mai importante, dacă nu toate, dintre aceste poziții. Aici vom include și problema tonului roșu a ursului polar, a elefantului african și așa mai departe. La ora actuală discutăm la nivel intern, în comisie, să vedem cum va arăta exact această propunere, deci pot să vă spun foarte puține în acest moment. Iată de ce rezoluția dumneavoastră vine într-un moment foarte potrivit, pentru că aceasta ne permite să ținem cont, în măsura posibilului, de punctul de vedere al Parlamentului. După ce vom prezenta această propunere din partea Comisiei, sperăm ca până la sfârșitul lunii decembrie sau poate la începutul lui ianuarie să începem dezbaterile formale la nivelul Consiliului sub președinția spaniolă. Iar după aceea vom adopta o decizie în ceea ce privește poziția Uniunii care să fie luată la timp pentru întâlnirea COP15 din martie. Acum discutăm în comisie care va fi propunerea noastră asupra elementelor cele mai delicate, iar după aceea va trebui să discutăm acest lucru cu statele membre. După cum vă puteți imagina, aceste negocieri nu sunt foarte ușoare. S-au spus uh, foarte multe în legătură cu aceste specii care vor fi incluse și care sunt teme delicate. Este tot ce vă pot spune la ora actuală în legătură cu pregătirile pe care le facem. Nu avem încă o poziție clară a Comisiei și după aceea va trebui să discutăm să vedem și ce au de spus statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Chris Davis, ați cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, poate reprezentantul Comisiei ar putea să ne spună cum își va susține Comisia Europeană poziția la CITES, cum veți contura o poziție europeană și ce se întâmplă dacă nu reușim să apărăm o poziție europeană comună. Am auzit în trecut că dacă nu putem obține un acord, atunci ne vom abține la nivel colectiv. Deci, cum va fi prezentată poziția UE la această conferință? Vreau să știu uh, care va fi poziția entității juridice numite Uniunea Europeană. Și apoi, aș vrea să știu în ce privește uh, rezoluția. Știu că sunt tot felul de dezacorduri și dezbateri politice în sânul Parlamentului cu privire la tonul roșu. Am urmărit aceste dezbateri, știm că există disensiuni și că există și în Consiliu o minoritate condusă de Spania care acționează ca o forță de blocaj. Deci vreau să știu care este poziția pe această temă um, și pe tema comerțului cu fildeș. Dacă credeți că ar trebui să se relaxeze regulile în acest domeniu. Mai am și alte întrebări, dar deocamdată vă las să răspundeți. Domnule reprezentant al Comisiei, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Cu privire la procedura și modul în care Uniunea Europeană se prezintă, este adevărat că Comunitatea Europeană nu este membru al CITES. CITES este o convenție mai veche ce nu a permis uh, acea integrare economică care să, uh, să, în care Uniunea Europeană să fie o parte de sine stătătoare. Asta nu ne-a împiedicat însă să ne asigurăm că Uniunea Europeană vorbește pe o singură voce. Deși uh, Uniunea Europeană nu este membru ca atare, președinția Uniunii este cea care reprezintă Uniunea Europeană din partea sau în interesul tuturor statelor comunitare. Este vorba despre o procedură clasică, anume Comisia depune o propunere la Consiliu, în care noi spunem ce credem că ar trebui să apărăm ca poziție a Uniunii, iar aceasta urmează să fie adoptată de Consiliu înainte de conferință și acesta este mandatul practic al Uniunii Europene. Aceasta este poziția pe care o vom susține la COP. În marea majoritate a cazurilor, președinția vorbește în numele statelor membre. Desigur, există probleme care nu pot fi uh, rezolvate de simpla decizie a Consiliului. Pe unele trebuie să discutăm mai mult. Însă, în chestiunile majore, vrem să ne asigurăm că există o poziție unitară. Statele se pot abține în anumite probleme, nu am exemple acum să vă dau, însă vom vedea deocamdată ce se întâmplă mai întâi în rândul, în sânul Consiliului. Dacă în privința tonului roșu există o minoritate care blochează dezbaterile, atunci, uh, nu, nu știu, eu nu pot să prevăd de pe acum care va fi rezultatul discuțiilor. Trebuie să înțelegeți că noi la comisie nu putem să speculăm care va fi rezultatul. Putem doar să discutăm despre elementele pe care le-am depus în propunerea noastră. În ce privește însă o poziție unitară a Uniunii Europene, a comunității, noi acționăm așa după cum v-am spus, nu doar în ce privește CITES, ci în toate convențiile și acordurile și negocierile internaționale pe mediul înconjurător. Revenind acum la ceea ce ați uh, mai identificat dumneavoastră ca problemă, desigur, există decisiuni politice, ați spus, și în privința tonului roșu și în alte privințe. În uh, primul document de lucru al Comisiei am identificat mai multe puncte de vedere și apoi în rezumatul concluziilor uh, întâlnirii de pe 21 septembrie, noi um, ne-am gândit să susținem propunerea venită din partea Monaco pentru anexa 1 sau să așteptăm rezultatele unei alte întâlniri care s-a ținut acum două săptămâni și să mai uh, cercetăm, să căutăm date științifice, informații pe care le-am tot analizat din septembrie și până acum. Acum știm care au fost uh, rezultatele întâlnirii anuale pe tema recifelor. Rezultatele pot fi interpretate în mai multe moduri. S-au făcut câțiva pași buni, adică s-au luat măsuri uh, nu doar pentru a se reduce cotele, ci și pentru a se asigura respectarea regulilor în materie de pescuit. Deci este clar că s-a făcut un pas înainte față de situația din trecut. În același timp s-au luat uh, și uh, s-au luat în considerare câteva decizii importante anume să se limiteze cantitățile permise la pescuit, iar Comisia a mai făcut o analiză a criteriilor CITES. Dacă criteriile pentru anexa 1 sunt uh, cele mai bune sau nu. A fost o discuție importantă pe care am avut-o în august și în septembrie. Întrebarea a fost dacă aceste criterii pe baza cărora se face lista de la anexă sunt valabile pentru toate cazurile, pentru toate speciile. Pentru că, pe baza lor, speciile sunt încadrate la anexa 1 sau la anexa 2. Ei, Comisia a produs un raport la mijlocul octombrie pe această problemă și ne rămâne acum de decis dacă susținem propunerea Monaco pentru tonul roșu sau dacă susținem o altă uh, cale de urmat. Deocamdată, chestiunea este discutată de servicii, de cabinete și de miniștri. Chiar în momentul în care vorbim, ea este pusă în discuție. Deci, oricum, nu pot să fac nicio previziune. Același lucru este valabil și pentru celelalte specii, pentru urși polari avem o întâlnire a Comitetului de Conducere a CITES, unde se discută despre problema urșilor polari. Și asta în prezența reprezentanților din Canada, din Groenlanda și Statele Unite. Vor fi prezenți prin intermediul unei teleconferințe și vrem să ne asigurăm că sunt exprimate toate argumentele pro și contra, va fi uh, depusă și o propunere din partea Statelor Unite. La fel și pentru um, comerțul cu și acum 2 ani, la Haga, la COP14, Uniunea Europeană a fost implicată în discuții, pentru că, de fapt, era vorba despre aceleași lucruri. S-a ajuns până la urmă la un compromis și pe baza propunerilor făcute de Zambia și Tanzanica, dar și de alte țări precum Kenya, au existat deci, o serie de discuții, însă este mult prea devreme pentru a prezice care va fi propunerea exactă a Comisiei în această privință. Și apoi cred că e bine să lăsăm un grad de deschidere. Vrem să ne lăsăm o marjă de manevră ca să putem uh, discuta cu părțile prezente la COP și să vedem cum putem face pentru a găsi un consens între diferitele și diversele păreri în această privință. Mulțumesc, domnule Jean Brondi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru explicații. Aștept cu nerăbdare discuțiile pe marginea acestei uh, chestiuni legate de tonul roșu, dar uh, nu aș aștepta cu atâta nerăbdare dacă deja s-a luat o decizie în plenară. Ne puteți spune care este mm, planul președinției, când se va decide în Consiliu um, acest aspect și dacă vor exista experți ai Consiliului, uh, dacă vor exista reprezentanții ai Consiliului la întâlnirea exper exper experților, îmi cer scuze. O altă chestiune de ordin tehnic. Am înțeles că după decizia de la doua va dura cam șase luni pentru a intra în vigoare convenția. E corect acest lucru? Pentru că dacă decidem uh, să includem uh, tonul roșu la anexa 1, asta înseamnă că de-abia în uh, septembrie-octombrie va intra în vigoare. 10 luni uh, vor fi trecut deja din sezonul de pescuit din 2010. Chris Davis. Chris Davis. Vroiam doar să fac o completare uh, în ceea ce privește urșii polari. Mă întreb dacă există vreo indicație, dacă există date referitoare la urșii polari, pentru că se pare că numărul acestora scade dramatic datorită din cauza schimbării climatice. Și aș fi recunoscător dacă ne-ați putea da informații în acest sens. Domnule reprezentant al Comisiei, vă rog, dacă puteți răspunde la întrebările care v-au fost puse. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește calendarul discuțiilor la Consiliu, din câte țin eu minte, președinția spaniolă dorește să aibă o primă întâlnire a grupului de lucru la Consiliu în luna ianuarie și o a doua întâlnire în timpul lunii februarie. Bineînțeles că are sens să avem o astfel de întâlnire dacă avem o propunere a Comisiei. Iar planul nostru, așa cum v-am spus, este să avem această propunere cât mai repede cu putință, dacă se poate, până la sfârșitul anului sau dacă nu, la începutul anului viitor, în luna ianuarie. Calendarul exact e foarte greu de stabilit acum, dar un lucru e clar și anume că vor exista mai multe întâlniri la grupurile de lucru din Consiliu. Și decizia în legătură cu propunerea comisiei va trebui să se ia înainte de întâlnirea COP15. Bineînțeles că au existat deja discuții informale atât cu statele membre, pentru a vedea care este poziția lor asupra acestor teme și, de asemenea, am avut o întâlnire cu NGO-urile pentru a vedea care este și părerea lor. Deci, s-au organizat de- deja câteva reuniuni la nivel informal pentru a putea uh, configura această propunere a Comisiei. Cealaltă întrebare. Se referea la intrarea în vigoare a anexei 1. Din câte mi-aduc aminte, dar va trebui să mă uit din nou la propunerea făcută pe această temă. Se propune o perioadă de 18 luni înainte de intrarea în vigoare, însă va trebui să verific acest lucru. Vă pot face această pre precizare, însă propunerea din partea Monaco, Monaco este ca această propunere să fie însoțită de o rezoluție. Referitor la urșii polari, din păcate nu sunt expert pe această temă, așa că va trebui să uh, eschivez întrebarea dumneavoastră, dar pot să mă informez și să vedem care este principala problemă. Bineînțeles că s-a dezbătut foarte mult problema comerțului în legătură cu urșii polar și unul dintre criteriile principale pentru a hotărâ dacă se trece de la anexa 1 la anexa 2 este să vedem dacă comerțul existent justifică această trecere de la o anexă la altul și interdicțiile comerciale care au fost făcute. Și unele state membre ne-au atras atenția să analizăm acest uh, element cu foarte mare atenție. Deci trebuie să vedem dacă această trecere se face în mod predominant din partea comerțului sau din alte motive. Nu s-a luat încă o decizie în acest sens nu știu care va fi poziția finală, dar bineînțeles este un element pe care îl analizăm acum. Și să vedem și care sunt uh, criteriile biologice, așa cum am făcut și pentru tonul roșu, dar bineînțeles, în cazul ursului polar, comerțul este o caracteristică foarte importantă. Mulțumesc! Există Alte cereri de luare de cuvânt pe această temă? Domnule reprezentant al Comisiei, vreau să vă mulțumesc foarte mult și vreau să reamintesc membrilor că amendamentele se vor prezenta până pe 8 decembrie, că vom vota în principiu în Comisia MV la sfârșitul lunii ianuarie și, uh, de asemenea, vom vota, dacă totul merge bine, la cea de-a doua plenară din februarie. Trecem acum la următorul punct, și anume întrebarea orală. Întrebările orale pe care dorim să le adresăm Consiliului referitoare la obiectivele Uniunii Europene pentru conferința COP aveți în dosarul dumneavoastră proiectul de întrebare care este absolut neutră. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această propunere de întrebare făcută. Nu. Oui. Nu. Personne ne veut la parole. Nu dorește nimeni să ia cuvântul? E ușor de citit pentru cei care n-au avut timp până acum. Nu doriți să interveniți, atunci sunteți de acord să adoptăm această întrebare cu solicitare de răspuns oral, această întrebare pe care am dezbătut-o atât de mult, cine este pentru adoptare, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Atunci, întrebarea va fi adresată în forma pe care o aveți în fața dumneavoastră în dosar. Trecem la următorul punct. Și anume medicamentele contrafăcute. Este vorba de un proiect de modificare a directivei 2001-83-CE. Voi da cuvântul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 este vorba pur și simplu de a ne asigura că nu ajung pe piață medicamente contrafăcute. În primul rând, nu știm cu siguranță dacă datele existente sunt suficiente. Așadar, este vorba în primul rând de recomandările raportorilor din umbră, vom asculta aceste recomandări și uh, eu pot prezenta propriile mele propuneri. Uh, un procent din uh, întreaga cantitate de medicamente comercializate pe piață sunt medicamente contrafăcute. Poate vi se pare puțin și mm, poate chiar este puțin în comparație cu procentele la nivel internațional dar cred că acest aspect are efecte foarte importante și în alte domenii și și în alte părți ale lumii. De aceea este foarte important să ne asigurăm că pacienții sunt protejați în mod corespunzător. Propunerea comisiei uh, nu este deocamdată completă Um, referirile principale sunt la comercializare, dar există și problema specifică a comercializării pe internet. Este o chestiune foarte importantă pentru că este vorba aici de protecția pacientului. Parlamentul, după cum spuneam, uh, discută această temă și există o întreagă serie de dezbateri. Trebuie însă să ne punem întrebarea cu mare precizie care este situația pe piață. De aceea uh, spun că ceea ce vor uh, raporta raportorii din umbră este foarte important în, acest, uh, în această discuție. În această directivă Vreau să mă refer numai la câteva puncte, pentru că nu avem timp pentru toate, dar uh, am selectat cele mai importante aspecte. În primul rând este vorba de uh, o anumită convingere pe care trebuie să o uh, asigurăm. Uh, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o definiție foarte precisă a medicamentelor falsificate, pentru că aici vrem să uh, stabilim prevederi legale care să se refere la o temă foarte precisă. De exemplu, trebuie să precizăm și care sunt uh, cei care uh, poartă răspunderea, cine sunt autoritățile răspunzătoare, cine ce face și, de asemenea, cadrul legislativ trebuie foarte bine definit uh, care sunt uh, posibilitățile de aplicare pe piața internă pentru că este vorba aici de o reglementare cu dublu obiectiv. Pe de o parte, reglementarea privind piața internă, pe de altă parte, protecția sănătății consumatorului, pacientului. Și cred că, bineînțeles că acest lucru uh, influențează cadrul legal despre care discutăm. Foarte, foarte important uh, găsesc și uh, faptul că intră acum în vigoare tratatul de la Lisabona și atunci discutăm de un alt context legislativ. Un al treilea punct. Uh, deci am spus la punctul 1 definiția uh, medicamentelor falsificate, punctul 2 domeniul de aplicare și contextul legal și punctul 3 comercializarea pe internet există anumite lanțuri de distribuție pe internet și uh, se pot achiziționa online astfel de produse. Trebuie să facem însă o diferență între uh, comercializarea normală pe piață și uh, comercializarea în afara rețelelor, să spunem, obișnuite, clasice pentru că uh, trebuie să ne asigurăm că nu scapă niciun medicament contrafăcut pe piața europeană. Acesta ar fi un aspect și cred că în acest context uh, distribu- distribuția pe internet uh, este un aspect foarte, foarte important. Așadar, va trebui să adaptăm legislația la acest fenomen. Încă ceva. Medicamentele contrafăcute pe piața internă uh, există, fără îndoială, și este o practică cu caracter infracțional și infracțiunile presupun și existența unor sancțiuni, respectiv pedepse. De aceea cred că și acest aspect joacă un rol uh, esențial să uh, dăm caracter obligatoriu uh, al acestor prevederi pentru toate medicamentele care sunt comercializate pe piața internă. Sigur că și pentru medicamentele generice uh, se fac momentan unele analize de risc. Așadar, uh, trebuie să luăm măsuri la nivel legislativ și nu trebuie să ne așteptăm că statele membre uh, vor găsi uh, în plan național uh, o soluție la acest fenomen, drept pentru care trebuie să existe măsuri care să se aplice tuturor. Este în primul rând vorba de diverse interese și de aceea este foarte important să existe o directivă care să acopere uh, toate zonele și să se aplice în toate statele naționale, pentru că este vorba de interesul pacienților, în primul rând, și de protecția sănătății populației. Vreau să mai uh, menționez un punct pe care îl găsesc foarte important, și anume cine uh, joacă un rol în uh, aceste rețele de distribuție. Uh, produsele ajung uh, prin diversi agenți pe piață și cu siguranță că există și intermediari și ar trebui să analizăm situația și în cazul acestora. Trebuie văzut uh, cât de mult se poate controla fenomenul. Trebuie să stabilim cine este răspunzător pentru fiecare etapă, de exemplu pentru ambalarea medicamentelor nu este așadar uh, vorba de a defini toți factorii de răspundere, ci este vorba de răspunderea pentru a ne asigura că nu există uh, costuri care trebuie să fie suportate de consumatori. Și acum uh, voi spune în engleză trebuie să se facă o diferență între traders și brokers. Este o diferență care ne va ajuta să dăm uh, o, uh, un caracter mai clar, mai precis acestei directive. și uh, trebuie să controlăm modul în care intră pe piață diversi uh, agenți. Trebuie să se definească foarte bine toate responsabilitățile acestora. Și, așa cum spuneam, ă, trebuie să ne asigurăm că nu pacienții ă, sunt cei care suportă costurile suplimentare eventuale. De fapt, aici uh, este vorba de toate medicamentele. Toate medicamentele și toate tipurile de medicamente ar putea fi incluse în această directivă. Și, din acest punct de vedere, pot să-mi imaginez că domeniul de aplicare al unei astfel de directive trebuie luat și el în considerare. Trebuie să diferențiem foarte bine între medicamentele uh, care uh, se eliberează numai pe bază de rețetă și uh, medicamentele uh, OTC, over the counter. De asemenea, trebuie controlată uh, comercializarea și distribuirea acestor uh, tipuri diferite de medicamente pentru siguranța pacientului. Și încă ceva, cred că trebuie să garantăm faptul că medicamentele care apar pe piață, inclusiv genericele, trec printr-o analiză de risc. Pentru a evita pe această cale ă, falsificarea medicamentelor. Așadar, ă, măsuri de siguranță, de prevenire obligatorii pentru toate tipurile de medicamente, Uh, atât pentru cele eliberate pe bază de rețetă, cât și pentru generice. Ar trebui poate într-o primă fază să um, nu includem genericele și poate într-un termen de 5 ani de acum încolo să uh, revenim aici în Parlament să vedem cum au mers lucrurile și să decidem dacă uh, Uh, includem și alte medicamente și alte măsuri de uh, siguranță. Această directivă se referă în primul rând la siguranța pacienților, dar și la controlul importurilor, la controlul calității medicamentelor importate. Și aici trebuie să ne asigurăm că se evită falsurile. Și sigur că aici vom face apel la bunele practici. În ultimul rând, am discutat uh, faptul că este important uh, să ne referim nu numai la industria farmaceutică, ci și la consumator, la pacient. Plecăm de la premisa că dorim o directivă care să asigure că interesul colectiv este apărat și este protejată sănătatea populației. Astăzi um, aș vrea să aud ce aveți dumneavoastră de spus referitor la această temă. Uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări și sigur că vom asculta și opinia raportorilor din umbră pentru că trebuie să vedem care sunt diversele interese în acest caz. Este prima dată când uh, prezint această propunere în această comisie și vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul oferit în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, cooperarea a fost foarte bună și dacă ceva nu a funcționat bine, atunci să știți că aceasta este responsabilitatea mea. Dar sunt convinsă că putem ajunge la un compromis în interesul tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportoare, pentru munca dumneavoastră care este apreciată de colegi. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Grostet, care a cerut să intervină. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să felicit raportoarea noastră pentru munca făcută până acum. Vă amintesc că așteptam acest raport de atât de mult timp, de fapt de ani de zile, îi ceream Comisiei Europene un astfel de raport, pentru că există un pericol real în ce privește pe pacienți. Eu din am crezut că falsificarea medicamentelor este de fapt o infracțiune, o crimă. Pentru că, în cel mai bun caz, un medicament contrafăcut fie nu uh, vindecă boala, fie este nociv sau chiar foarte periculos pentru sănătate sau chiar uh, poate provoca decesul. Raportoarea ne-a spus foarte bine că este vorba de 10% din cifra de afaceri a industriei farmaceutice mondiale, adică 45 de miliarde de euro. Există câteva aspecte esențiale care au fost subliniate de raportoare. Am să revin foarte rapid la câteva dintre ele care îmi par foarte importante. Sunt, desigur, de acord cu raportarea privind dubla, dublul temei juridic și apoi sunt de acord cu o definiție mai largă a medicamentului contrafăcut, adică o definiție mai largă care, după părerea mea, ar trebui să se refere și la medicamentele prescrise și neprescrise. Și medicamentele generice. Nu văd de ce am avea o reglementare severă pentru un anumit tip de medicamente, în vreme ce pentru celelalte nu există niciun fel de măsură de securitate. Toate medicamentele trebuie reglementate, fie că sunt uh, generice sau nu, se dau pe rețetă sau nu, pentru că toate pot fi periculoase pentru pacienți. Deci vreau o definiție mult mai largă. Argumentul că nu ar trebui să extindem directiva la medicamentele neprescrise pentru că ar fi mult prea scump, să punem măsuri de siguranță pentru niște medicamente care oricum sunt foarte ieftine, mi se pare, deci acest argument mi se pare inacceptabil. Apoi, un alt lucru important, ar trebui să existe un fel de carte de identitate a medicamentului. Dacă vrem să generalizăm, să avem un sistem de protecție unic pentru toate cele 27 de state membre și acest sistem să fie compatibil într-o țară cu alta, ei bine, în acest caz, prețul tehnologiei va scădea pentru că sistemul va fi folosit la scară largă. Deci ar fi bine să eliminăm disparitățile ce apar în la cutiile cu medicamente. Și astfel slăbim slăbim um, puterea pe care o au cei care vor să comercializeze medicamente contrafăcute. Și oricum scădem costurile noastre. Dacă aplicăm sistemul în 27 de țări, scădem și costurile luptei împotriva medicamentelor contrafăcute. Și mai vreau să insist pe un punct care mi se pare esențial, anume interdicția reambalării. Dacă dorim să evităm și să nu lăsăm posibilitatea contrafacerii medicamentelor, trebuie să interzicem reambalarea lor. Este prima regulă pe care trebuie să urmăm. Trebuie să facem astfel încât ca între laboratorul farmaceutic, adică producător, și pacient, consumator, să nu existe niciun intermediar care să poată să deschidă cutia medicamentului. Mi se pare esențial, elementar și susțin ferm o interzicere a gestului de deschidere și reambalare a medicamentului. Mi se pare că este un lucru de bun simț. Ei, care să fie acum soluțiile? Dacă mergem pe această idee a cărții de identitate a medicamentului, înseamnă că vom folosi coduri de bare. Dar mai există și o alternativă, așa numitul uh, level boxing, adică să nu umblăm la cutia originală a medicamentului, ci să introducem această cutie într-o altă cutie care să îndeplinească cerințele din statul membru importator. Știm că medicamentele pot circula dintr-un stat membru în altul și pe cutia medicamentului trebuie ca pacientul să poată citi informațiile în limba sa ca să se poată informa. Apoi, în ce privește identificarea actorilor din lanțul de aprovizionare. Acești actori implicați sunt numeroși. Avem producătorii, avem apoi persoanele autorizate să distribuie medicamentele, uh, comercianții, brokerii și apoi farmaciștii. Deci toți, toți acești actori activi au niște responsabilități. Responsabilități care trebuie să fie mai clare toate părțile implicate trebuie să fac obiectul unor inspecții regulate. Iar raportoarea a spus acest lucru, inspecții în funcție de um, perioada de actualizare a normelor pe baza cărora și-a obținut ei autorizația. Aceste inspecții trebuie făcute în plus față de inspecțiile obișnuite pe care le face statul. Și apoi încă un lucru care mi se pare de asemenea important, internetul. De multe ori, când vorbesc despre medicamentele contrafăcute, spun că e mai bine să avertizăm pacienții să nu cumpere niciodată medicamente de pe internet, pentru că știm foarte bine că imensa, cea mai mare majoritate a medicamentelor vândute pe internet sunt contrafăcute. Deci, trebuie să veghem la anunțurile publicitare care apar prin intermediul motoarelor de căutare, trebuie să ne gândim la niște campanii de sensibilizare pe care să le repetăm, să vizăm consumatorii și internauții și să-i avertizăm asupra riscurilor pe care le presupune achiziția de medicamente online și asupra riscului real pentru sănătatea lor. Trebuie să mai existe apoi o directivă ca să, care să se refere expres la comerțul online. Iată ce aveam de spus, doamnă președinte, în legătură cu raportul. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc, doamnă Grostet. Înainte de a da cuvântul doamnei Rodberen, vă spun că este aici prezentă o echipă a televiziunii flamande care dorește să ne filmeze ședința. Aveți obiecții? Nu are nimeni obiecții? Bun, atunci vom fi filmați. Doamna Rodberent, vă rog, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze raportoarei că am ajuns de-abia când a luat cuvântul, pentru că mie mi s-a spus că începem la 10.30 și nu prea ajută dacă se duc discuții în uh, absența comisiei. Ați văzut că și reprezentantul comisiei a ajuns aici cu sufletul la gură, de aceea aș dori să vă rog ca atunci când avem puncte de discutat cu comisia să uh, fim și noi informați la ce oră trebuie să fim aici. Am uh, fugit de la altă ședință, dar din păcate tot am ajuns prea târziu. Vreau să fac unele observații. pe care le-am mai uh, discutat cu raportoarea și uh, care îi mulțumesc pentru raport când se face un prim raport cu o temă atât de extinsă și complicată, este într-adevăr o realizare și vreau să-i mulțumesc pentru rapiditatea cu care a lucrat la foarte multe puncte îi susțin părerea, dar sunt și de părere că uh, articolul uh, 95 ar putea fi uh, privit ca bază legală pentru această directivă, așa cum a spus și doamna Grostet, și sunt de părere că trebuie să ne concentrăm la siguranța pacienților. Trebuie uh, protejat pacientul de uh, medicamente care nu conțin substanțe active, încă iau un uh, preparat uh, obișnuit și uh, în realitate acest preparat nu conține decât zahăr, nu îi ajută împotriva niciunei boli sau preparatul respectiv nu a fost produs în condiții de igienă sau în, în, într-un proces corect. Așadar, trebuie să cuprindem aceste aspecte în prevederile legale. De aceea este într-adevăr uh, esențială definirea acestor medicamente. În primul rând, privind definiția, foarte des uh, sunt de acord cu doamna Grostet, deși aparținem uh, unor fracțiuni diferite. Doamna Matias a început spunând că trebuie să ne ocupăm de chestiunea Um, combaterii medicamentelor falsificate, în primul rând la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, pentru că este o diferență între un medicament eliberat pe bază de rețetă și un medicament over the counter. De aceea trebuie să ne asigurăm că medicamentul eliberat pe bază de rețetă are potențial niște efecte uh, Uh, și din această cauză poate fi prescris numai de medic, nu poate fi uh, nu poate fi vândut la supermarket uh, fără a fi prescris și controlat de un medic. Dacă vrem un sistem impermeabil atunci, sigur, uh, doamna Matias spune, uh, peste 5 ani putem extinde domeniul de aplicare al directivei. Dar, momentan, trebuie să ne asigurăm că acest tip de medicamente, cele eliberate pe bază de rețetă, sunt uh, controlate. Așa cum a spus și Comisia și găsesc că este foarte corect acest lucru, trebuie să ne concentrăm pe această primă categorie de medicamente ce facem cu așa numitele safety features, caracteristicile de siguranță. Trebuie să avem o abordare armonizată, clară. Doamna Grostet a spus că se poate uh, rezolva această problemă dacă interzicem uh, reambalarea. Și uh, deocamdată zic eu că putem lăsa deoparte comercianții paraleli. Mie mi este indiferent dacă se permite o reambalare, însă dacă reambalarea este permisă, atunci uh, noul ambalaj trebuie să respecte aceleași caracteristici de siguranță. Numai așa poate funcționa acest sistem. În orice caz, aș vrea să interzicem actuala practică unde uh, se taie uneori din folia cu pilule sau cu uh, drajeuri. Uh, și consumatorului, respectiv pacientului, îi se dau bucățele mici din acel blister. Dacă deschid cutia de medicamente și am uh, diverse moduri de ambalare, adică într-o cutie se găsesc 10 drajeuri, în alta se găsesc 5, atunci uh, dimensiunile și toate informațiile legate de aceste medicamente variază. De aceea, în încheiere, vreau să mai ridic o întrebare, și anume dacă trebuie să tratăm în mod special genericele. Eu aș spune că nu. Sunt complet de acord cu raportoarea. Uh, putem spune dacă există un medicament generic care este eliberat pe bază de rețetă, uh, mi este mai mult sau mai puțin important ce nume poartă acesta. Mie îmi este important faptul că acel medicament trebuie luat sub controlul medicului. Dacă vedem că există falsificări și sigur că au existat acestea, asta nu este un argument, atunci trebuie să cădem de acord asupra unei definiții, unde um, respectivul medicament necesită administrarea sub controlul medicului. Și un alt punct, este ultimul punct, doamnă președintă, după aceea mă opresc, uh, comercializarea pe internet. Suntem cu toții de acord că uh, aceste medicamente sunt comercializate pe internet și aici trebuie să avem măsuri de siguranță. Aici trebuie intervenit de exemplu, la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, putem să ne asigurăm că există o certificare pentru comercializarea acestora pe internet sau trebuie să existe anumite site-uri uh, cu uh, caracteristici de siguranță care să aibă, de exemplu, un anumit logo uh, sau uh, niște uh, etichetări de siguranță pentru farmaciile online. Nu contează cum facem acest lucru, dar trebuie să existe niște caracteristici de siguranță. Deci trebuie să se intre pe un site care în mod clar este certificat, acreditat legal și uh, se știe foarte clar că nu vinde medicamente falsificate și cred că ar putea fi uh, găsite modele pentru aceste site-uri pe internet și poate și pentru alte domenii unde este necesară o siguranță crescută. Vă mulțumesc! Je vous remercie. Je... Vă mulțumesc! Vroiam să vă spun că am început mai devreme pentru că ieri modificasem ordinea de zi, eliminând una dintre dezbateri. Iată de ce am început dezbaterea mai devreme decât se prevăzuse. Dau cuvântul acum domnului Tremopulos. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση της Επιτροπής να... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să felicit Comisia pentru că a luat decizia de transfer de competențe pentru medicamente și de la DG Industrie la DG uh, Sanco, deci protecția consumatorilor. Aceasta era o revendicare a societății civile și am susținut aceasta noi din partea grupului verzilor. A fost de asemenea o chestiune importantă de sănătate publică și acest lucru trebuia reglementat în funcție de criteriile necesare pentru a realiza acest control. Și aceasta nu doar pentru a ține cont de interesele industriei farmaceutice. Vreau de asemenea să subliniez ceea ce au spus și ceilalți oratori, și anume că sănătatea naturii și a mediului este în același timp, garantează în același timp sănătatea oamenilor. Există medicamente care luptă împotriva simptomelor unei, uh, unei boli și nu împotriva sursei acesteia, originii. Și avem medicamente contrafăcute pe de altă parte. Bineînțeles că nu dorim ca aceste medicamente să fie importate și nici exportate din Uniunea Europeană. Așteptăm textul scris al raportorului, însă putem spune încă de pe acum că propunerea venită din partea Comisiei merge în direcția cea bună. Acesta era un pas necesar pentru a garanta sănătatea cetățenilor. Și aș vrea acum să remarc câteva puncte. Unele dintre ele au fost deja menționate de colegii mei. În primul rând, argumentele prezentate pentru a lupta împotriva medicamentelor contrafăcute nu ar trebui să ducă doar la o simplă discuție în legătură cu drepturile de autor. Deci nu trebuie să ne limităm la dimensiunea comercială sau la drepturile de distribuție, ci în special asupra intereselor publice. Trebuie de asemenea să introducem un regulament pentru a lupta împotriva vânzărilor ilegale pe internet, pentru că acestea reprezintă principala sursă de medicamente contrafăcute, iar Comisia se referă doar la procesul de comercializare tradițional și anume pe piața obișnuită. Și aceasta în timp ce e clar că e nevoie și de măsuri suplimentare împotriva comercializării ilegale pe internet. Chiar dacă din punct de vedere juridic această directivă nu poate introduce niște norme de regulament directe asupra acestor vânzări ilegale. Deci, în ciuda acestui fapt, cred că ar trebui să luăm niște măsuri foarte clare, ținând cont de cadrul juridic de care dispunem la ora actuală. De exemplu, să introducem măsuri referitoare la rambursarea cheltuielilor în cazul în care se cumpără anumite medicamente online. Trebuie să fim atenți și la ce se întâmplă cu aceste tranzacții electronice în țările unde ele sunt autorizate. În al treilea rând, avem nevoie de o definiție mai clară, mai precisă, să spunem care sunt medicamentele falsificate și aceasta bazându-ne pe definiția OMS din decembrie 2008 pentru că în felul acesta să asigurăm o anumită coerență și să avem aceleași măsuri peste tot. Salut intenția Comisiei de a întări controlul asupra tuturor celor implicați în lanțul de distribuție, și, de asemenea, în ceea ce privește substanțele active. Cererea de înscriere obligatorie într-un registru a tuturor celor care participă în acest lanț de distribuție. Acest registru ar trebui să fie accesibil publicului și revizuit în fiecare an. În sfârșit, aș vrea să spun că ar trebui să avem o conștientizare a opiniei publice pentru a putea avea Uh, un comportament de cumpărare în cunoștință de cauză și aceasta ne va permite să detectăm și mai bine din partea acestei populații a medicamentelor falsificate. Mulțumesc, doamna Maria Iana Kudakis. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, sunt aproape de acord cu tot ce a spus raportorul, cu excepția unui singur punct, și anume că dacă se întâmplă ceva ce nu ne place, nu este doar responsabilitatea dânsei, ci a noastră a tuturor, pentru că reprezentăm aici o adevărată echipă. În ceea ce privește limitele cu uh, medicamentele cu rețetă, fără rețetă, medicamente generice, din punctul meu de vedere, aceasta ar afecta consumatorul și cred de aceea că este datoria noastră să acționăm și să punem limite. Există două domenii pe care ar trebui să le analizăm unde ar putea apărea probleme. În primul rând, directiva trebuie să ne permită să lucrăm din punct de vedere legistic. În ceea ce privește ambalajul, locul de distribuție, lanțul de furnizori, și acest loc de distribuție este foarte important pentru noi pentru că trebuie să ținem cont de, că de multe ori e vorba de farmacii foarte mici și trebuie să ne asigurăm că acestea pot funcționa și să nu avem niște consecințe negative din punct de vedere economic. Deci avem nevoie de protecție, însă pe de altă parte trebuie să permitem uh, mediului de afaceri să funcționeze în continuare. Un alt punct important este internetul. Sunt convinsă că îl vom analiza și acesta este un element crucial, un element în continuă schimbare. Deci, probabil că dacă vom face o propunere, după câțiva ani aceasta se va, va trebui să fie schimbată. Din câte știu eu, 50% din medicamentele contrafăcute sunt vândute pe internet. Trebuie să analizăm acest element și, cum spuneam, este un element care se va schimba continuu și va trebui să ne referim la această chestiune în permanență. Cineva sugera impunerea unui logo pentru medicamentele vândute pe internet. Nu știu dacă această propunere este neapărat cea mai bună, dar oricum va trebui să o analizăm. Domnul Lise. Mulțumesc, doamnă președinte și din partea mea doresc să mulțumesc doamnei Matias, doamnei raportoare. Am primit din partea Comisiei un, o propunere bună. Există însă unele divergențe în această temă. Pe de o parte, necesitatea de a combate falsificarea medicamentelor, pe de altă parte, în special uh, în perspectiva discuției cu Comisia, dacă se merge prea departe uh, și se um, aplică reglementări de import, atunci uh, importul ar putea fi afectat. Problema este că dacă nu există importuri paralele, atunci în unele state ar crește prețurile la anumite medicamente și nu știu dacă este momentul potrivit, uh, având în vedere realitățile politice, ca pacienții să plătească mai mult pentru un medicament. Din păcate, întotdeauna prețul joacă un rol în ceea ce privește sistemul de sănătate, pentru că uh, discutăm de finanțarea sistemului de sănătate și dacă am trăit într-o lume perfectă, atunci n-am avea importuri paralele și nu am avea nici prețuri ridicate. Există însă prețuri eh, diferite în Europa și atunci există și importurile paralele. Și știu că în următorii 10 ani probabil că nu se va schimba situația. De aceea eh, găsesc eu că s-a găsit în cadrul Comisiei o eh, soluție destul de bună. Vreau să întreb Comisia în ceea ce privește procedura de comitologie și anume în propunere se spune comisia face, comisia drege și nu prea ne place acest lucru pentru că noi vrem să dăm o lege care se referă la uh, consumatorul final și la celelalte părți implicate. Uh, și anume producători de medicamente și alți actori pe piața produselor farmaceutice. Uh, vom lăsa în seama Comisiei procesul de comitologie. În acest context trebuie să avem grijă să dăm atenție aspectului legat de siguranță, de control și Uh, trebuie să ne asigurăm că informația curge în ambele sensuri. Sigur că întotdeauna există problema uh, în a controla dacă medicamentul respectiv uh, ajunge de la producător la pacient în starea inițială. Și de aceea se pune întrebarea dacă ar fi bine, dacă un producător ar trebui să știe ce, care pacient Uh, folosește medicamentul produs de el. Așadar, autoritățile trebuie să știe acest lucru și vrem să ne asigurăm că aceste informații uh, ajung înapoi la producător pentru că se trag anumite concluzii din aceste informații. Cred că s-a spus tot ce a fost important și în acest text există anumite uh, pericole pe care dorim să le discutăm. Internetul este unul dintre ele. Există încă necesitatea de, de, de a dezbate. Comisia nu a făcut nicio propunere în acest sens și nici în ceea ce privește dimensiunile ambalajelor. Nu uh, este clar dacă se va rămâne la această situație, să existe uh, Uh, cutii de dimensiuni diferite la medicamente. Și dacă se discută această problemă a ambalării medicamentelor, atunci uh, aici eu aș avea încă un semn de întrebare. Aș fi împotriva uh, introducerii articolului 252 ca bază legală încă trebuie să numim foarte clar care sunt articolele care definesc baza legală. Așadar, nu ar fi de dorit să existe o bază legală dublă în ceea ce privește medicamentele, pentru că din punct de vedere juridic acest lucru nu ar fi foarte corect. Și uh, deocamdată eu găsesc că se aplică articolul 95. Uh, în ceea ce privește competența în această industrie uh, susțin ideea că autoritatea competentă este DG, uh, directoratul specializat pe această problemă uh, și anume s-ar putea ridica întrebarea dacă și DG Mediu ar avea ceva de spus în acest caz. Uh, pentru că, în conformitate cu articolul 95, este vorba de protecția uh, mediului și protecția sănătății populației. Așadar, uh, nu, nu cred că trebuie să existe o bază legală dublă, pentru că se poate discuta despre protecția mediului și protecția sănătății în, sub um, incidența acestui articol. Aș întreba-o pe doamna raportoare cum uh, precizează aceste aspecte, uh, de ce a ales uh, articolul 95. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule Lise. Are cuvântul doamna Papanova. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să felicit Comisia pentru inițiativa și propunerea acestea foarte ambițioase pentru că am așteptat mult timp ca ei să dea un semn că vor să treacă la acțiune. Vreau să felicit și raportarea, pentru că este destul de greu să obții un consens pentru o astfel de propunere, deși se pare că acum ne îndreptăm spre o viziune comună. Mai există însă câteva puncte slabe care țin de studiile de valoare de impact pe care ar trebui să le facă Comisia. Și, de asemenea, nu avem suficiente cifre privind piața legală și ilegală a medicamentelor contrafăcute. De asemenea, nu avem suficiente date și estimări de cost. Și o altă problemă ce ar trebui vizată este impactul acestor noi măsuri și cerințe asupra prețului pe care vor trebui să-l suporte pacienții și consumatorii. Comisia spune că firmele, companiile care doresc să absorbă și să implementeze noile măsuri vor fi asistate. Este prima dată când aud că firmele acestea ar vrea să absorbă parte din costuri. De asemenea, Comisia vrea să se asigure că nu pacienții și consumatorii vor fi cei care suportă costurile vor fi probabil costuri cu privire la serializarea în masă, la producerea de holograme și altele. Ei, eu propun să existe un raport privind punerea în aplicare. Termenul este de obicei de 5 ani, însă acum, pentru că problema este foarte importantă și pentru că probabil vom constata creșteri semnificative de prețuri la medicamente, propun ca raportul să fie produs la finele celui al treilea an și să ne spună care este eficiența măsurilor introduse și dacă e nevoie de a lărgi sfera de aplicare a directivei. Și, bineînțeles, care este impactul asupra costului medicamentelor. De asemenea, să discutăm criteriile de risc și de instabilitate și să vedem dacă aceste criterii pot fi aplicate și medicamentelor generice. Să discutăm despre trasabilitate. Dacă introducem aceste noi criterii, vom uh, avea un impact major asupra întregii piețe, deși doar 0,7% dintre medicamentele generice sunt afectate. Apoi, în ce privește trasabilitatea, trebuie să asigurăm protecția datelor uh, private și uh, protecția tranzacțiilor comerciale. Numărul de medicamente, tipul de medicamente vândut de o, o farmacie nu ar trebui să fie cunoscut de producători. De asemenea, Poate că nu este aici locul potrivit să discutăm despre ce sistem vom folosi, însă trebuie să asigurăm trasabilitatea produsului și să vedem ce va fi în măsură să facă sistemul și să acopere. Restul sunt doar detalii tehnice. Propunerea însă nu acopere suficient problema și uh, nu acopere toate aspectele medicamentelor contrafăcute. Colegii au spus că doar 1% din medicamentele contrafăcute sunt vândute pe cale, pe, prin lanțul legal de comercializare, iar restul pe internet. Vânzările din internet sunt uh, foarte mari, iar dacă inițiativa noastră nu reușește să rezolve această problemă, ne trebuie o, o, un aviz și din partea IMCO. De asemenea, nu cred că putem rezolva toată problema prin această propunere. Cine trebuie o implicare mai mare din partea comisiei? Apoi trebuie să informăm consumatorii cu privire la riscul pe care și-l asumă cumpărând de pe internet. Pentru mine, medicamentele contrafăcute înseamnă un tip de crimă organizată. Avem un aviz al OMS care spune că uh, 1% aproximativ din medicamentele vândute prin lanțul legal de aprovizionare sunt contrafăcute. Deci e un aviz foarte puternic și eu propun să trimitem o întrebare scrisă Comisiei și Consiliului să întrebăm ce măsuri de coordonare există la nivel vamal și polițienesc pentru a combate această problemă. Și acum am să vă citesc răspunsuri pe care le-am primit și care mă satisface. Am să-l citesc în limba bulgară, o să vă rog să vă puneți căștile. Răspunsul este. Medicamentele contrafăcute reprezintă o amenințare. Ele țin nu doar de crimă organizată, ci sunt o amenințare și pentru sănătatea publică. Comisia este deosebit de îngrijorată cu privire la această problemă și dorește să reacționeze, nu doar la nivel legislativ, ci și operațional va încuraja cooperarea între autoritățile de resort și va încerca să impună un, să impună sancțiuni, să impună o obligație de cooperare administrativă între producători și va sublinia importanța măsurilor de control în această industrie a medicamentelor și mai ales în ce privește autorizarea și punerea pe piață a medicamentelor și așa mai departe. Deci Comisia dorește să lupte împotriva acestui lanț ilegal de aprovizionare cu medicamente, împotriva crimei organizate a medicamentelor. Vreau să văd pași concreți și um, în orice caz, cred că acum putem avea încredere că problema va fi măcar abordată. Mulțumesc! Merci, Monsieur Sieber. Mulțumesc, domnul Sieber. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc doamnei raportor care ne-a prezentat uh, idei foarte bune, dar așa cum a arătat și discuția, politica este un pic mai lentă decât realitatea. Există anumite uh, propuneri referitoare la politicile legate de sănătate și se încearcă uh, adoptarea de noi uh, posibilități pentru pacienți. Dar trebuie să știm că prin această propunere nu trebuie să oferim siguranță numai pacientului Așa cum uh, spunea uh, colega mea Dagmar Rothberend, este vorba și de uh, faptul că medicamentele trebuie să fie accesibile tuturor și trebuie să fie vândute la prețuri pe care să și le permită pacientul. Fie că primește finanțare într-un fel oarecare, fie că și le poate finanța singur. De aceea trebuie să facem o diferență foarte clară, în așa fel încât să se dizolve monopolurile existente în uh, industria farmaceutică. Și cred că aici uh, Uniunea Europeană are mult de lucru și uh, trebuie să vedem care este potența acestor piețe care este potențialul uh, pe care îl putem folosi pentru a ține sub control prețurile la medicamente. În același timp ne referem la concurență și la inovație. Firmele industriei farmaceutice europene uh, dezvoltă noi produse și există, după cum știți, o, o anumită protecție prin brevetare și uneori există efecte foarte negative în ceea ce privește inovația. Uh, trebuie să vedem așadar aceste chestiuni într-un context mult mai larg, să nu ne concentrăm pe o problemă strict specifică și să uităm, să scăpăm din vedere celelalte aspecte. Pentru că uh, practic nu ajungem la rădăcinile problemei dacă procedăm așa. Este vorba de crearea unui sistem de siguranță care să ofere pacientului protecție, dar în același timp să ofere și uh, industriei farmaceutice o anumită protecție în statul respectiv. Uh, de asemenea, trebuie să acordăm importanța uh, corespunzătoare protecției datelor personale și tocmai în uh, acest domeniu al sănătății această problemă este foarte critică și aș vrea să o rog pe doamna raportor când își redactează raportul să uh, meargă totuși uh, și pe aceste probleme și să se gândească la viitor pentru că trebuie să vedem și cum evoluează lucrurile în timp, să avem o privire în perspectivă și să ne gândim și la faptul că comerțul uh, cu medicamente pe internet va crește și atunci va crește și potențialul de falsificare. Așadar, trebuie să avem curaj în abordarea acestei probleme și aș uh, ruga-o pe colega noastră să uh, abordeze aceste chestiuni cu fermitate, cu mai mult curaj pentru că aici în Parlament trebuie să ne asigurăm că există condiții uh, potrivite pentru combaterea acestui fenomen. Mulțumesc! Uh, Madame George... Mulțumesc foarte mult, doamna Georgette Lalis. Doamna directoare, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări care ne-au fost puse. Ok, uh, I will start... Mulțumesc. Întâi va trebui să vorbesc despre problema temeiului juridice, temeiului juridic, definiție, condițiile de securitate și comitologie. În ceea ce privește temeiul juridic, acesta nu depinde de locația acestui serviciu în comisie, ci de conținutul propunerii. Și Până acum ne-am bazat pe articolul 95 și întotdeauna acest lucru a fost hotărât de comisia dumneavoastră și de uh, ministrii din acest domeniu și de comisia IMCO. Deci, într-un fel, e relevant faptul că s-a trecut la DG Sanco. însă nu ar trebui să acționăm în conformitate cu articolul 168 sau 152. De exemplu, articolul 168 spune că putem armoniza calitatea și siguranța medicamentelor și există o a treia cerință pentru comercializarea medicamentelor și anume este eficiența acestora. Deci nu putem reglementa uh, eficiența acestui medicament în conformitate cu articolul 168. Avem nevoie de articolul 95. Toate aceste chestiuni juridice cred că trebuie rezolvate de cele trei servicii juridice ale celor trei instituții. Iar articolul 168 are și declarația 32, care ne oferă o perspectivă total diferită în ceea ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea și trebuie să se mențină sănătatea publică, iar toate deciziile trebuie luate la nivel european și nu la nivel național. Așa că cred că ar fi bine ca această dezbatere se facă mai târziu, dar noi sugerăm acest temei juridic dublu. Articolul 114, noul articol 95, adică și articolul 168. Referitor la definiție, suntem de acord că avem nevoie de o definiție și putem prelua definiția OMS-ului, așa cum se spune în rezoluție, însă există totuși o zonă, o zonă gri în ceea ce privește politicile. Pentru că putem avea un medicament autorizat care poate fi eficient, care poate fi ineficient, mă scuzați, fără ca acest medicament să fie contrafăcut. Deci există această zonă gri de care vă vorbeam și pe care o cunoaștem. Dar suntem de acord că drepturile de proprietate intelectuală nu ar trebui să fie incluse în definiția din textul pe care îl discutăm astăzi. Criteriile de siguranță. Trebuie să fac o clarificare aici pentru a înțelege această chestiune autenticitatea și identificarea nu sunt armonizate la ora actuală. Ele sunt excluse în mod clar din legislația farmaceutică actuală și ele sunt de competența națională. Prin propunerea noastră însă dorim, este, dorim să aducem aceste două chestiuni în zona armonizată legislativ. Așa cum este textul acum, aceasta înseamnă că vom avea un singur, un singur criteriu de siguranță, nu 27 de criterii plus cel european, așa cum spune textul, ci un singur criteriu de siguranță care va înlocui pe celelalte 27. De ce este important acest lucru? Din cauza domeniului de aplicare pe care îl propunem. Noi propunem o abordare care să țină cont de riscuri pentru a ține cont de principiul de proporționalitate și așa cum am explicat în studiul de impact, deocamdată nu există medicamente contrafăcute care să fi fost găsite în legătură cu medicamentele fără rețetă. Deci acest lucru se referă doar la medicamentele cu rețetă, cel puțin deocamdată. Și, bineînțeles, putem revizui această propunere peste 5 ani pe măsură ce comerțul ilicit uh, va evolua într-un sens sau altul. Criteriile de siguranță în sine nu reprezintă niște cheltuieli deosebite. Primele informații pe care le avem ne arată că prețul uh, medicamentului nu va crește foarte mult din această cauză. Problema principală este trasabilitatea și baza de date, însă trebuie să ne permitem această trasabilitate avem trasabilitate pentru alte produse, pentru ouă, de exemplu, pentru carne și nu pentru medicamente. Deci aici este o decizie care trebuie luată la nivelul societății. Există un cost și este o chestiune de siguranță pentru aprovizionarea cu medicamente. Referitor la internet, orice pagină de internet um, care nu respectă această legislație, de fapt nu respectă în jur de 50 de acte legislative europene. Deci problema care se pune nu este că nu avem legislația necesară, dar problema e că ele nu se aplică din cauza instrumentelor de aplicare și suntem dispuși să discutăm orice fel de uh, măsuri pentru a putea controla aceste vânzări pe internet. Suntem dispuși să vorbim despre un sistem de control al medicamentelor, un logo sau ce doriți dumneavoastră. Și, în sfârșit, în legătură cu comitologia prezentată de domnul Lize, a existat o propunere inițială, iar tratatul de la Lisabona va intra în vigoare astăzi, a intrat în vigoare și va trebui să vedem ce consecință va avea acest tratat de la Lisabona asupra puterilor delegate și asupra acestei propuneri. La ora actuală nu avem o propunere foarte clară, dar sunt de acord că este o chestiune pe care va trebui să o mai dezbatem. Mulțumesc! Mulțumesc! Această chestiune a comitologiei mă face să vă reamintesc că de la de la miezul nopții, într-adevăr, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Doamnă raportor, ați văzut uh, că toți colegii au remarcat calitatea raportului dumneavoastră. Vă dau acum cuvântul în încheiere. Uh, não, nada tenho a acrescentar, quero apenas agradecer, obviamente, as contribuições e as questões que foram. Vreau doar să mulțumesc pentru contribuții și pentru întrebările ridicate aici, precum și pentru lămuririle pe care mi le-ați oferit. Cred că este foarte important ca această discuție să continue și sper că vom găsi cele mai bune soluții. Cred că acesta este scopul nostru al tuturor. Altfel eh, nu ar fi fost nevoie de această directivă. O să încercăm să ne asigurăm că găsim o propunere care să corespundă interesului public. Mulțumesc frumos! Je vous remercie. Donc... Vă mulțumim și noi. Mulțumesc comisiei, raportoarei și înainte să ne despărțim, am să vă spun ce mai urmează pe ordinea de zi. Raportul acesta este prevăzut pentru 25 ianuarie 2010. Ultimul termen de depunere a amendamentelor este 9 februarie ora 12. Pe 6 aprilie vom vota în cadrul comisiei și în plenare în mai 2010. Vă mulțumesc. Ședința se suspendă până la până după masă. Domnule Schlinter, mai aveți ceva de spus? Există acea procedură de reglementare cu scrutin, cu control și uh, de examinare cu control și există o notă care a fost introdusă în anexă. Și aș dori ca înainte știu că s-a aprobat la sfârșitul lui septembrie, ceea ce înseamnă că în decembrie va trebui să luăm o decizie nu știu dacă putem să supunem asta pe ordinea de zi sau va fi pentru următoarea ședință. În orice caz, nu vreau să rămână uitat și să fie prea târziu. Domnul Deșliter, vă propun să redactați o obiecție în scris, astfel încât să putem discuta și noi în mod foarte deschis. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc poftă bună. Ne revedem la ora 14